nutzen, was ich jetzt auch benutze. Entschuldigung. Also immer das linke Mikrofon benutzen, falls Sie reden und ansonsten daran denken, dass Sie ständig im Fernsehen zu sehen sind. Bună ziua, doamnelor și domnilor! După cum știți, ne puteți urmări și pe internet. Vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Se opune cineva? Se pare că nu. Este adoptată. Trecem la punctul 2 aprobarea procesului verbal a reuniunii anterioare. Acest proces v-a fost prezentat. Vă rog să spuneți până la sfârșitul ședinței dacă sunteți de acord cu acest proces verbal sau dacă nu. Vă puteți anunța deja dacă aveți probleme? Se pare că nu. În bulgară, cehă, estonă, letonă, malteză, portugheză și slovenă nu există interpretare, însă vorbitorii olandeză pot exprima în olandeză, dar nu există interpretare în olandeză. Ați primit în uh, documentele dumneavoastră un raport referitor la delegația noastră la Arhus, pe care, bineînțeles, l-am trimis și biroului. O parte din dumneavoastră. Auf den Weg machen, das ist nicht gerade um die Ecke, darum müssen wir Va trebui mâine să părăsim mai repede ședința și va veni cineva să mă înlocuiască mâine la 10. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Punctul 4 și anume programul Creative Europe. Programme, weil es ja eines der Mehrjahresprogramme ist und deswegen sollten wir uns dafür wirklich Iată, ar trebui să ne luăm suficient timp la dispoziție pentru acest program. Am organizat o audiere în acest an, în aprilie, după cum știți, și rezultatele acestei consultări au fost uh, reflectată de faptul că mediul cultural prezintă caracteristici variate de care trebuie să ținem cont și, bineînțeles, Uh, e clar că dorim să păstrăm cu toții logo-ul media și dacă programul e să se numească Creative Europe, acest lucru nu înseamnă că importanța sectorului uh, non-profit nu va fi reflectată și, bineînțeles, trebuie integrată și importanța sectorului creativ în aceste proiecte um, Raportarea noastră, Silvia Costa, a prezentat un document de lucru și uh, ni-l va prezenta și astăzi încă o dată. Vom discuta despre acest raport acum. Din câte știu, a încercat să colaboreze cu raportorii din umbră nu putem modifica nimic, nu putem schimba nimic, bineînțeles, uh, faptul în existența unor păreri divergente în această colaborare, dar cred că în dezbaterea de astăzi vom vedea dacă avem nevoie de o prelungire a acestei activități sau nu. Am să dau înainte de toate Silviei cuvântul pentru a ne prezenta raportul. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum uh, ați spus în introducere, am încercat să țin cont în aportul meu de audierile din Comisia de Cultură și de asemenea de ce s-a întâmplat în timpul discuțiilor pe care le-am avut între noi și alte instituții și alți jucători culturali. Așadar, totul mulțumită raportorilor din umbră. care au colaborat cu mine într-un mod foarte fructos. Și de asemenea mulțumesc secretariatului pentru activitatea excelentă. Acum, să trecem la uh, taxă. Propunerea Comisiei Creative Europe are o serie de puncte pe care le susținem călduros. Nu doar uh, creșterea bugetului, deci o, o creștere procentuală semnificativă față de anii trecuți, vreo 8 miliarde în resurse. De asemenea, sunt patru provocări majore în ce privește sectorul creativ și cultural incluzând IMM-urile. De asemenea, sunt provocări în ce privește sectorul audiovizual, fragmentarea pieței europene, globalizarea și chestiuni de concurență uh, legate de digitalizare, apoi uh, accesul IMM-urilor la uh, împrumuturi bancare. Un alt punct pe care îl spunem în raportul comisiei noastre este că această chestiune se deschide față de întreaga Uh, gama sectorului cultural, în special sectorul audiovizual. Cred că trebuie să existe suport economic și susținere pentru inovare folosind instrumentele financiare, incluzând uh, împrumuturile și uh, contribuții legate de capacitățile staffului. Am inclus toate aceste lucruri în raportul meu și raportul acesta cred că poate fi susținut de majoritatea uh, uh actorilor implicați. Să ne uităm la punctele cheie ale raportului meu. Trebuie să recunoaștem că există uh, nevoi specifice ale sectorului cultural și creativ, pe de o parte, uh, și pe de altă parte cel ale sectorului audiovizual, care are propriile sale particularități și propria sa structură și reprezintă o structură culturală majoră industria audiovizuală este orientată spre piața largă de telespectatori, de, spect- de utilizatori și atunci alegerea mea a fost următoarea. Acest program, sigur, e un program uh, cadru care e format din alte trei uh, programe care includ cultura și industriile creative și mass media. În ce privește prioritățile sale, Există parametri specifici și o nouă evoluție aici. Există o structură care transcende sectoarele culturale și care trebuie susținută de o redistribuire bugetară. Și așa cum am văzut uh, de-a lungul uh, uh, câtorva întâlniri pe care am avut în încercarea de a defini termenul de resurse, 55% resurse în mass media și cel puțin 30% în programul media și un maxim de 15% pentru uh, programul transsectorial. Asta uh, lasă 4% din programul cadru, programul general, pentru măsuri de susținere logistică și măsuri naționale. Contribuția maximă, ce facem cu aceasta? Așa cum am văzut în programul anterior, 50% din uh, ea poate fi dată unei singure secțiuni pentru a avea cât mai multe proiecte cu putință. Așadar, am încercat să obțin un echilibru între nevoia de a defini mai bine diversele sectoare țintă și nevoia de a asigura suficient uh, capacitatea de integrare, astfel încât în următorii câțiva ani să uh, ajutăm un sector care este într-o situație destul de dificilă acum. Și un rol mai important vine Parlamentului când vine vorba de programele anuale, pe baza articolului 290 din uh, uh, tratat, uh, uh sugerez ca pe baza unor acte delegate să avem o descriere a scopurilor uh, și a metodelor de finanțare. Uh, propunerea mea începește accesul la programul cadru, cadru al țărilor non-europene, non-membre. Ce se întâmplă cu aceasta? Așadar, m-am referit de asemenea și la țări în proces de aderare sau țări EFTA. Gândiți-vă la Elveția, cu care avem un acord bilateral, de exemplu și țări sau la țări din uh, programul de vecinătate al Uniunii Europene. Directiva privind serviciile media 1013 oferă perspective mai bune dacă ne gândim la uh, procedurile foarte complexe și care consumă foarte mult timp uh, care există. Există proceduri care se pot întinde și pe o perioadă de până la 5 ani. Deci există un risc Asta poate însemna că multe țări nu vor fi capabile să îndeplinească termenul limită. Este o problemă complicată, spinoasă și aș dori să știu opinia noastră și sigur aș vrea să o semnalez. În ce privește definițiile, am marcat la ce se referă fiecare uh, sector, sectorul audiovizual, programul cultural, incluzând muzeele, și de asemenea am inclus, am inclus uh, și moda în, uh, în uh, documentul verde atunci când e vorba de definirea operatorilor sau a jucătorilor pe piață și sigur că acestea pot include și organizații pentru profit și organizații non-profit. Intenționez să mă concentrez pe organizații non-profit și există un punct specific aici care Eh, se referă la nevoile, la definirea nevoilor IMM-urilor pe baza definiției pe care o avem la nivel comunitar în ce privește valoarea europeană adăugată. Am inclus la propunerea Comisiei aceste lucruri. Cred că Comisia totuși se concentrează prea mult numai pe aspecte economice, eh, când știm că există și alte aspecte intrinseci culturii care trebuie luate în considerare. și există o nevoie de susținere pentru măsuri transregionale. Astăzi, cultura implică niște alegeri la nivel național și comunitar, dar există de asemenea și un efect negativ asupra dezvoltării locale în domeniul dialogului cultural și parteneriatul între țări. Așadar, printre scopurile principale ale programului am inclus garantarea Uh, moștenirii culturale europene, a uh, definiția uh, elementelor culturale intangibile și există și un element cheie privind protejarea diversității culturale și susținerea întreprinderilor culturale. Printre cele listate în mod specific, distribuția transnațională este menționată, vorbim evident despre artiști individual și despre un acces general la cultură și aici m-am concentrat pe copii și tineri cei uh, dezavantajați, grupurile mai puțin reprezentate și de asemenea am subliniat nevoia de a oferi o susținere specială pentru distribuția uh, operelor și bunurilor artistice care uneori sunt subreprezentate în instituții culturale, incluzând instituții publice. Când vine vorba despre aspectul uh, cross-sectorial, Comisia face o propunere interesantă Uh, care are două aspecte, și anume, în primul rând, un nou instrument financiar și un concept special de colaborare transnațională uh, pe instrumentul euro- financiar european. Și acesta se bazează pe contribuții tangibile de la Fondul European de Investiții, care este Uh, un garantor, o garanție pentru aceste fonduri și e util uh, și necesar, dar nu este foarte bine uh, calibrat în propunerea Comisiei și sigur prevederile juridice sunt în continuare deschise îmbunătățirii. Am însă două aspecte importante, ținând seama de opiniile exprimate de mulți stakeholderi în Comisia de Cultură care sunt preocupați despre cum va ieși până la urmă această abordare. Trebuie să spunem că și IMM-urile pot avea acces la aceste programe și la fel și organizațiile din statele membre. Parametrii pentru selectarea intermediarilor financiari, parametrii pentru selectarea intermediarilor financiare trebuie să fie foarte clare, aceștia trebuie să fie oameni cu expertiză. De asemenea, mecanismele monetare uh, de, care vor fi dezvoltate de comisie sunt acum ceva mai bine definite. Am cerut de asemenea ca sistemul european de garantare să se asigure că se dau împrumuturi jucătorilor naționali, incluzând IMM-urile sau organizațiile uh, sectoriale pentru proiecte specifice, pentru ca portofoliile să fie cât mai echilibrate și, de asemenea, să fie însoțite de uh, planuri de promovare. Acest lucru nu era prevăzut înainte pentru IMM-uri, Uh, am uh, specificat ce măsuri trebuie să ia intermediarii care se ocupă de programe de training și educație. Trebuie specificat ce fel de credite sunt implicate. Am vrut să dau uh, o, o orientare în acest sens. Ne-am concentrat pe trei tipuri de uh, împrumuturi și de investiții în uh, active tangibile și non-tangibile. Când vorbim de active tangibile, despre ce vorbim? Nu vorbim doar despre copyright, ci despre un transfer non-tradițional uh, de producție de, uh, și de capital de lucru, stimulente fiscale, financiare. Vorbim așadar de modalități variate de a crea credit eligibil, de a emite credit eligibil, din moment ce ne confruntăm cu o serie mai largă de companii din sectorul cultural, trebuie să avem o abordare adaptată. Eh, ho inserito nell'ambito dello scambio di esperienze transnazionali atunci când e vorba de experiențe la nivel transnațional, înțeleg că acest uh, program trebuie să favorizeze circulația artiștilor și materialelor. Asta trebuie să se facă într-un mod sustenabil în cadrul programului, împreună cu noi forme de, formule de guvernanță. Asta poate include, de exemplu, parteneriatele public-privat, dar pot fi și proiecte multidisciplinare și multimedia, promovarea rețelelor uh, digitale, modalități de a stimula educația culturală implicând uh, alfabetizarea digitală și pregătirea audiovizuală și de film, încurajarea uh, pregătirii profesionale uh, pentru ca operatorii europeni să devină cât mai mobili Aici este vorba de uh, îmbunătățirea pregătirii operatorilor și jucătorilor culturali. Tare settore de un aparat de dati e Comisia a făcut o propunere în tantissime eh, reuniuni, ma la... Uh, Comisia așadar a făcut o propunere foarte rezonabilă care stabilește niște repere și niște unități de măsură foarte clare. Comisia uh, consideră că acestea se vor uh, aplica și uh, euroobservatorul european. Cred că asta e deja prea mult, pentru că dacă sectorul audiovizual a produs foarte multe opere de calitate, totuși nu cred că avem un set de instrumente potrivit pentru uh, industria culturală în sensul său mai larg. Pentru că încercăm să tindem către principiile Convenției Consiliului Europei și, prin urmare, sugerez următoarele. Observatorul european ar trebui să-și păstreze sarcinile actuale de a se concentra asupra sectorului audiovizual, dar s-ar putea face un studiu de fezabilitate de către Comisie pentru celelalte sectoare și acest raport ar fi prezentat Parlamentului pentru a lua o decizie bazată pe elemente solide odată ce programul va fi funcționat un an. În ce privește Creative Europe și uh, așa numitul helpdesk, anumitul ghișeu uh, de informații al acestui program, am luat în considerare unele uh, preocupări exprimate de Consiliu, în special de unele țări, mm, legat de țările participante și de modul în care acestea definesc sectorul. Deci, practic, vom avea un singur desk sau mai multe nu vrem să pierdem capacitățile și uh, aptitudinile existente deja. În textul meu subliniez faptul că este nevoie să se ofere o asistență mai bună uh, de către acest uh, helpdesk. Se există o rețea europeană de helpdesk-uri creative care să asigure coordonarea proiectelor culturale. Printre priorități am introdus și experimentarea cu noi modele de afaceri, noi modele de producție culturală, parteneriate creative, între ghilimele, uh, care sunt bazate pe participarea activă a diferiților jucători și vreau să clarific următoarele. Ce facem cu diseminarea noilor și celor mai bune practici și uh, crearea de noi parteneriate culturale. Haideți să ne gândim la experiența europeană mai largă în domeniul literaturii, festivalelor, muzeelor, nopților deschise și așa mai departe. Asta înseamnă să ne deschidem către public într-un mod proactiv și putem în felul acesta să îndeplinim obiectivele programului cultural. De asemenea, este nevoie de susținere pentru organizațiile naționale, ca acestea la rândul lor să susțină politica europeană. Circularea, circulația transnațională a operelor, uh, am inclus aici festivale care să susțină platforme uh, digitale, uh, tehnici de media digitală și așa mai departe. Am inclus traducerile literare de asemenea pe lista mea. L'audiodescrizione per per i non vedenti attraverso... De asemenea, descrierea audio și noi tehnologii. Împărtășesc poziția Consiliului și anume că proiectele care sunt rezultatul unor asocieri merită prioritate. Acum, foarte rapid, am păstrat prioritățile în ce privește proiectul. Cred, mi s-a părut corect să păstrez această autonomie a programelor și uh, accentul pe producție, pe cooperare, pe difuzarea televizuală și toate activitățile care au permis programului media să fie un program de succes. Am definit noi echilibre și noi modele de business și am vorbit de o finalitate nu doar europeană, dar și de parteneriate creative legate de tehnologiile digitale. Și important aici este susținerea uh, de ideii de a lupta împotriva analfabetismului digital prin intermediul filmului. Ce prește distribuția, uh, m-am referit la distribuția în sălile de cinema, ca și pe alte platforme. Consider sateliții ca, și transmisiile prin satelit ca pe o linie de oxigen pentru aceste săli de cinematograf. Ar putea salva multe săli de cinematograf prin distribuția de opere audiovizuale. În ce privește uh, difuziunea, am întărit și am extins o exigență care mi s-a părut că trebuie să existe, adică Comisia și statele membre uh, considerau că complementaritatea uh, lui Europe Creativ cu alte uh, politici este de domeniul lor și, de asemenea, uh, fondurile structurale și de cercetare pot fi folosite în această direcție, precum și fondurile necesare pentru agenda digitală. În fine, sper că vom putea să coordonăm aceste activități cu instanțele locale și naționale și regionale. În ce privește însă uh, programul uh, care va fi supus unei valori intermediare în cadrul programului cadru, eu cred că o evaluare cantitativă, știu, e un subiect delicat, dar dacă vorbim de cultură, tot, chiar dacă vorbim de cultură totuși, cred că putem cere Comisiei ca actele delegate să definească niște, un ansamblu de criterii calitative care să fie supuse uh, revizurii Parlamentului. Știu că e greu să dai o definiție. Și iată, așadar, doamna președinte, principalele puncte Mă voi opri aici. Mi s-a părut important să dau un context clar și le mulțumesc tuturor colegilor raportori din umbră. Știu că n-a fost foarte ușor să organizăm toate ședințele noastre. Îmi cer scuze dacă au existat unele dificultăți. Însă colaborarea noastră a fost una foarte constructivă și voi asculta cu multă atenție comentariile noastre și sigur sunt deschis la sugestii. Mulțumesc uh, secretariatului comisiei și e păcat că unele studii importante au ajuns pe masa noastră prea târziu, dar asta e viața. Sia la comisiune eh, che il Consiglio siano. Și sper că și Comisia și Consiliul vor fi deschise propunerilor Parlamentului și vom reuși să avem o bună colaborare și că președinția cipriotă, cu care am avut deja contacte, va ține cont de propunerile care au fost formulate de Consiliu Așadar, fiecare are propriile alegeri și propriile priorități. Nu e ușor să găsim un echilibru în propunere, dar cred că până la urmă vom avea un text puternic și care va fi susținut de toată lumea, astfel încât să putem apăra acest dosar în Comisia de Cultură, programul și bugetul. Asta mi se pare foarte important. Vielen Dank, Silvia. Mulțumim foarte mult, Silvia. Haideți să deschidem discuția. Dau cuvântul domnului Cavada. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportare, dragi colegi. Am ascultat cu foarte multă atenție prezentarea Silviei și cred că îi putem mulțumi pentru munca foarte laboreasă pe care a depus-o. Am avut trei întâlniri și a patra este prevăzută pentru diseară. Este foarte complicat, având în vedere propunerea Comisiei, să fuzionăm pe de-o parte două programe foarte diferite și să ne ocupăm și de compunerea regulamentului. Pe de altă parte, legislatorul se află într-o poziție dificilă, având în vedere uh, acest text uh, formulat în termeni generali, în termeni cam confuzi. Sunt satisfăcut de compromisurile găsite în favoarea uh, valorizării culturii. Propunerea Comisiei nu era rezonabilă în acest sens. Nou, noua variantă satisface așteptările profesioniștilor din domeniul culturii. Totuși mai sunt anumite lacune în uh, propunerea comisiei. Mm, pun întrebări mai ales cu privire la orientarea generală a propunerii comisiei. Aici este vorba de un program cadru, trebuie să luăm seama de acest lucru. Temeiul juridic trebuie să fie luat în considerare cu foarte mare atenție, deoarece va determina viitorul acestor sectoare pentru următorii șapte ani și nu trebuie să ne avântăm în necunoscut așa. Trebuie să găsim un nou uh, centru pentru acest program cadru, trebuie să găsim un nou conținut, trebuie să-i propunem niște axe concrete. Există încă prea multe zone neclare. Trebuie să știm cu exactitate ce dorim să facem. Mi se pare că în proiectul comisiei nu este clar. Se vorbește despre lucruri, despre toate aceste probleme în termeni generali și, de exemplu, dezvoltarea regională și locală, remunerația uh, deținătorilor de drepturi sau subreprezentarea femeilor în sectorul uh, cultural și în sectorul creativ, precum și probleme legate de educație sau de colaborarea cu universitățile. Toate aceste lucruri sunt uh, importante, dar nu își găsesc locul într-un program cadru. Alte lucruri nu sunt tratate sau sunt tratate într-o manieră insuficientă. Uneori este dificil să știm exact ce se va face de exemplu, în legătură cu parteneriatul creativ, participarea activă și mai departe. Mi se pare de asemenea periculos să ignorăm participarea țărilor terțe la programul media. Dragă Silvia, aș dori să știu de ce ați eliminat această referire în uh, amendamentul 160. Aș dori să știu și care este poziția Comisiei cu privire la acest lucru. De ce această referință din, din amendamentul 160 a fost eliminată? Raportul conține însă și puncte pozitive, trebuie să le subliniem. De exemplu, mențiunile cu privire la repartiția bugetară, reintroducerea actelor delegate, clarificarea statutului observatorului audiovizual și precum și valorile indicative. În primul rând, fondul de garanție, o chestiune spinoasă. Nu a fost, comisia nu a tratat în mod adecvat această problemă. În ciuda eforturilor raportoare care a reușit să clarifice anumite aspecte vis-a-vis -vis de această problemă, modalitatea de punere în aplicare încă mi se pare extrem de neclară. Suntem pe drumul cel bun, acest lucru este clar. Dar în etapa actuală nu mi se pare suficient, având în vedere numărul mare de probleme pe care le-ar putea crea un astfel de instrument. Așadar, oare sectorul cultural va fi dat peste cap și mai tare din cauza acestui sistem de garanții private? Nu există oare cumva un risc și mai mare de comercializare aici? M-am gândit la câteva posibile soluții pe care le voi prezenta în amendamente. Comisia ne va explica care sunt uh, Comisia ne va explica că trebuie să dăm dovadă de flexibilitate, înțeleg acest lucru, și să simplificăm uh, numărul de acte legislative necesare. Și de fiecare dată când vorbesc vis-a-vis -vis de acest lucru, spun că nu trebuie să uh, facem pași înapoi în negocierile noastre cu Comisia pe acest subiect. Apoi, este vorba de un instrument financiar care se inspiră din funcționarea instrumentului media actual. Este foarte util pentru operatorii din domeniul audiovizual. Însă, pentru operatorii din sectorul cultural nu pare atât de interesant. Găsesc foarte multe riscuri aici. Trebuie puse în aplicare câteva măsuri specifice, în așa fel încât profesioniștii din cele două sectoare să poată beneficia de pe urma acestui instrument, dar uh, trebuie să existe anumite specificități pentru fiecare dintre aceste sectoare. Sectorul cultural are specificitățile tale, sale și celălalt sector ale, le are pe ale lui. Nu trebuie să lăsăm operatorii de mai mică învergură pe din afară. Aș mai dori să mă refer succint la creșterea cu 37% a bugetului. Nu mă convinge deloc acest lucru. Pe lângă fondul de garanție, care rămâne virtual și nu prevede decât garanții în cazul în care băncile nu au uh, consimțit, E bine, trebuie să luăm în considerare în acest nou program nu doar bugetul legat de capitalele europene ale culturii, ci și bugetul legat de patrimoniul cultural, un element nou. Noi țări iau parte în acest program. E posibil ca în noua, ca în noua generație de fonduri structurale anumite elemente să fie uh, omise. Mă îndoiesc de faptul că vom câștiga mare lucru cu acest nou buget. Mi se pare că este un fel de mască. În concluzie, având în vedere importanța acestui text și având în vedere um, perioada de timp pe care se va aplica, trebuie să fim foarte atenți la coerența sa. După cum a spus și doamna președintă în cadrul programului Yes Europe, trebuie să restructurăm poziția, să o facem mai clară, să o clarificăm la maximum. Am propus trei uh, linii de lucru pentru uh, redactarea acestui uh, proiect. În primul rând, să oferim propunerii o mai mare specificitate și o mai mare diferențiere a celor două programe, media și cultură. Trebuie să introducem obiective specifice pentru fiecare program. Ce dorește Europa să facă în fiecare dintre aceste sectoare pe viitor? Nu este clar acum. În al doilea rând, să delimităm foarte clar câmpul de aplicare al fiecăruia dintre programe, făcând mai clare definițiile și acțiunile. În al treilea rând, să încercăm să ameliorăm punerea în aplicare a fondului de garantare pentru sectorul cultural într-o manieră gradată, uh, specifică și evaluată de fiecare dată, conform specificităților acestui sector. Știu că Silvia dorește să, ne, să, să se mai întâlnească cu noi o a patra oară. Vom vedea atunci să, cum putem să atingem aceste uh, țeluri. Este extrem de important. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și raportarei. Merci beaucoup. Madame Marita. Merci beaucoup, Madame la Présidente, je tiens moi aussi à remercier Sylvia. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, Silvia, pentru munca A făcut o muncă absolut colosală pe un text uh, extrem de dens și de complicat. Aș vrea, fără să intru în detalii, pentru că, evident, uh, tot ceea ce poate favoriza promovarea culturii europene este binevenit. Aș vrea totuși să mă opresc asupra câtorva uh, puncturi, printre care promovarea diversității lingvistice și culturale europene, care este scopul acestui text, dar nu trebuie să uh, uităm că trebuie să permitem accesul câtor mai mulți cetățeni europeni, tuturor uh, ideal, la bunurile și produsele culturale care uh, sunt create pe teritoriul nostru și uh, din acest punct de vedere trebuie să uh, favorizăm sensibilizarea uh, artistică, sensibilitatea culturală în toate domeniile de la o vârstă cât mai fragedă și sunt favorabile intervenției lui Jean-Marie Cavada privitor uh, la necesitatea de a fi mai preciși, mai detaliați, fie că e vorba de uh, opere, de creații sau de artiști, familiarizarea cu locurile culturale, uh, educația media. Mi se pare că aceste aspecte trebuie să apară în prioritățile programului uh, cultural. Asta mi se pare extrem de important. Vreau de asemenea să subliniez și alte câteva aspecte importante, să favorizăm o ofertă cât mai mare și emergența unor noi modele culturale și economice. Un accent important trebuie pus pe formarea profesioniștilor din mediul artistic, în domeniul artistic. Sigur, suntem toți de acord, mai ales în domeniul de tehnologiilor uh, digitale. Și apoi, tot ce poate permite difuzarea operelor culturale pe tot teritoriul european, to- toate astfel de măsuri trebuie puse în evidență. Un uh, accent asupra creierii de rețele, trebuie să subliniem acest aspect extrem de important, la fel schimburile între profesioniștii culturali, care să permită crearea de noi modele, de proiecte transnaționale și, evident, uh, adesea revin asupra nevoii de a avea o coerență a programelor culturale europene și în special cu politica de coeziune care oferă posibilități imense, mai ales începește în termeni financiari și uh, de adaptare la nivelul local cu politicile teritoriale uh, care există în diversele state membre. Un comentariu special asupra nevoii de a defini instrumentele de evaluare pentru a judeca pertinența acestui program, pentru a măsura valoarea adăugată, care este cuvântul de ordine uh, pentru aceste politici în favoarea culturii și cred că uh, o bună evaluare este un instrument excelent de comunicare a politicilor europene și avem nevoie de asta. În fine, sunt favorabilă unei anumite flexibilități în ce privește repartizarea poverii financiare. Vă mulțumesc. Merci, euh, Marcos Curia. Mulțumesc, domnul Curia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportarei noastre. A depus o muncă excelentă în acest document. Regăsim așadar un rezultat impresionant. În Italia am încercat să reunim principalii actori în jurul acestui raport pentru a putea astfel dobândi un amplu consens atât în cadrul grupului cât și în afara acestuia Raportoarea a reușit așadar să spună lucrurilor pe nume. E adevărat, comunicarea Comisiei referitoare la Europa Creativă este cu siguranță o altă mâncare de pește față de Erasmus pentru toți. Erasmus pentru toți. Nu era un punct asupra căruia eram cu toții de acord, cel puțin metodologia era, metodologia de lucru era clară. În ceea ce privește Creative Europe, anumite părți ale acestei inițiative, din punct de vedere obiectiv, sunt mai greu de înțeles decât altele. Cum continuăm în ceea ce privește aceste părți mai uh, problematice. E o idee bună să continuăm dialogul referitor la aceste aspecte. Așadar, pe lângă activitatea depusă deja de Silvia și de colegii noștri, haideți să vedem cum uh, se vor desfășura lucrurile în urma colaborării dintre doamna Costa, domnul Cavada și ceilalți raportori din umbră. Să vedem dacă din, în urma întâlnirii din această seară, vom uh, putea întrevedea o soluție la lacunele existente pentru a vedea cum arată programul în continuare. Domnul Hanu Tacula. Kiitoksia, <clears throat> rouva puheenjohtaja. Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Foarte pe scurt câteva cuvinte referitor la raportul doamnei Costa. Marike Saaken ajatuksia, joka meidän, meidän Câteva gânduri din partea mea și câteva idei din partea raportorului din umbră, care, din păcate, nu poate fi prezent astăzi aici. Dar, după cum vă spuneam, am început câteva idei din partea mea. Există trei întrebări aici care se sprijină reciproc. E un progres uh, în ceea ce privește sectorul audiovizual. Există noi forme de cooperare. Dacă ar trebui să delimităm acum cultura de sectorul autovizual și de asemenea să delimităm uh, organizațiile non-profit sau organizațiile comerciale, poate că aceste distinții nu ar fi atât de relevante. Iată de ce e atât de important să dăm dovadă de flexibilitate, să putem da dovadă de flexibilitate. Avem nevoie de un program comun pentru a putea veni în întâmpinarea diversității uh, culturale. E foarte important și în ceea ce privește competitivitatea să facem acest lucru. Câteva puncte succinte în ceea ce privește amendamentele și diversitatea culturală. Acest lucru se reflectă de amendamentele 39 și 40. Este foarte important să sprijinim aceste amendamente, dar cred că aici sectorul audiovizual nu trebuie scos în mod deosebit în evidență. Nu există motive în acest sens. Apoi amendamentul 44. Acest amendament ar putea să pună probleme. Aș dori doar să pun o întrebare. Există o justificare uh, pentru numirea specială a femeilor. Există așadar un motiv pentru care celelalte grupuri, persoanele cu dezabilități înainte de toate, ar trebui scoase în evidență în cadrul acestor programe? Sau o organizație, de exemplu, o organizație a persoanelor cu dezabilități a luat legătura cu mine și uh, m-a informat că nu iau parte la multe din aceste programe. După cum vă spuneam, uh, E foarte important să dăm dovadă de flexibilitate, după cum vă spuneam deja, și iată, ținând cont de acest lucru, trebuie să vă spun că mergem pe drumul cel bun. tehokkuuden lisäämiseksi ja uuteen Luova Eurooppa-ohjelmaan kuuluvien ohjelmien tehostamiseksi. Hän ei suosi Trebuie să vă spun că trebuie de asemenea să dăm dovadă de eficacitate când uh, uh, vorbim de acest raport. Da, se poate, într-adevăr, să dăm dovadă de păreri divergente față de uh, doamna raportoare în ceea ce privește structura. Acest lucru să nu înseamnă că programele trebuie să fie de mai mare amploare. E important să colaborăm nu ar trebui să creăm niște delimitări în cadrul unui program. Însă, dacă vrem să fim eficienți, acest lucru înseamnă, bineînțeles, că avem nevoie de finanțare suplimentară. Acele fonduri care nu au fost utilizate trebuie să poată fi bine utilizate în cadrul acestui program. Ohjelma pitäisi helpottaa, sen pitäisi helpottaa kansalaisia sekä în uh, încheiere, trebuie să vă spun că da, acest program ar trebui de asemenea să fie aproape de cetățeni. în ceea ce privește serviciile culturale. Digitalizarea este foarte importantă în ceea ce privește diseminarea informațiilor, traducerile iarăși sunt foarte importante, astfel putem accesa mai bine bunurile culturale și um, de asemenea, doresc să putem colabora bine cu doamna Costa în ceea ce privește aceste probleme și în altele. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, mă alături, mă înscriu și eu pe lista vorbitorilor. Subiectul uh, includerii femeilor m-a deranjat și pe mine, e vorba de amendamentul 14. Nu înțeleg exact cum uh, poate comisia să sprijine anumiți artiști individuali. Nu face acest lucru, nu sprijină nici artiști femei, nici artiști bărbați, ci sprijină proiecte, proiecte culturale în care sunt implicați atât femei, atât bărbații cât și femeile. Bineînțeles, sprijin implicarea femeilor acolo unde, într-adevăr, au capacitatea necesară, dar uh, nu ar trebui să le dăm informații cetățenilor referitor la lucruri care nu au nimic de a face cu programul și cred că și aspectul referitor la persoanele cu dezabilități iarăși nu intră aici. Trebuie să fim atenți. E vorba de proiecte de mici dimensiuni, într-adevăr de mici dimensiuni, care au două direcții, și anume proiecte culturale pe de-o parte și pe de altă parte media și um, sectorul autovizual. Nu ar trebui să încărcăm cu uh, inițiative, da, cu siguranță în viața de zi cu zi importantă, dar care nu au nimic de a face cu proiect și care nu mai l-ar uh, încărca. Pentru celălalt program am, adăugat, am uh, înaintat eu însă 500 de amendamente, deci încă o dată, avem nevoie de uh, priorități care, după cum spunea și colegul nostru, trebuie să fie foarte clar definite, trebuie să știm ce anume urmăresc Iată de ce uh, m-ar bucura dacă acum Comisia ar lua cuvântul în acest sens. Domnul Drusa, vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Comisia salută raportul doamnei Silvia Costa. În măsura în care sprijină direcția generală și arhitectura de bază a propunerii comisiei, integrând astfel sprijinul pentru sectoarele cultural și creativ sub aceeași umbrelă, stabilind o nouă facilitate financiară și, într-adevăr, creșterea bugetului pentru acest tip de sprijin. Raportul, precum și dezbaterea de față, ilustrează faptul că se acordă foarte multă atenție unor considerente care se aflau, la urma urmei, și ele la baza propunerii comisiei. Trebuie să menținem un echilibru între valoarea culturii și intrinseca culturii și contribuția acesteia la dezvoltarea socioeconomică. De aceea aș dori să subliniez faptul că facilitatea propusă aici, de sprijin financiar, nu este o copie Xerox a uh, Uh, propunerilor uh, care se află pe masă pentru programul media. Este vorba despre un instrument foarte diferit cu o abordare pe portofoliu, cu un câmp de aplicare mai mare, cu anumite specificități. Testele de piață care se fac la ora actuală cu Fondul European de Investiții arată faptul că interesul pentru acest instrument merge mult dincolo de sectorul audiovizual și mult uh, mai departe de uh, profit. De asemenea, s-a arătat faptul că este nevoie să se ia în considerare specificitățile sectorului cultural, pe de o parte, precum și ale sectorului audiovizual, pe de altă parte. Comisia nu cere un cec în alb comparând obiectivele programului pentru cultură și obiectivele din cadrul propunerii Europa Creativă, constatăm faptul că prioritățile pentru componenta culturală sunt mai detaliate decât uh, erau înainte. Comisia caută așadar oportunități de a clarifica și de a consolida propunerea de proiect Însă provocarea cred că va fi aceea de a menține echilibrul și de a evita anumite riscuri. Printre acestea se numără următoarele, doamnă președinte, cred că s-a referit la ele. Nu ar trebui să supraîncărcăm acest program. Trebuie să ne asigurăm de faptul că nu îi mărim câmpul de aplicare dincolo de ceea ce poate să furnizeze acest program. În acest sens avem câteva întrebări. Întrebări care se referă la câmpul de aplicare al uh, domeniului. Se vorbește în amendamente despre sectorul modei. Noi ne-am, noi ne-am referit la design, dar nu suntem siguri că ar trebui să ne referim la întreaga industria modei. În ceea ce privește obiectivele și activitățile vizate, sunt câteva concepte care sunt poate mai largi decât obiectivele programului. Se vorbește despre universități, în mai multe locuri și poate că nu aici, nu în cadrul acestui program trebuie să ne ocupăm de aceste aspecte. Se vorbește despre alfabetismul uh, informatic, se vorbește și despre dezvoltarea regională și locală, precum și cooperarea transregională, care poate că sunt uh, dincolo de câmpul de aplicare, în afara câmpului de aplicare al acestui program. De asemenea, se vorbește despre uh, expresia culturală, se re- ne referim aici și la producții, și apoi se vorbește și despre patrimoniu. Și poate că nici uh, acest uh, aspect nu ar trebui să se regăsească în cadrul acestui program. Trebuie să avem foarte mare grijă, așadar, să nu supraîncărcăm programul. Mai există un risc, și anume acela de a evita problema punerii în aplicare. S-au făcut referiri la prioritatea pentru femei în ceea ce privește punerea în aplicare, ar fi o problemă având în vedere că este un program care sprijină organizații, nu persoane fizice. Apoi că, mai trebuie să, că trebuie să fim mai preciși cu indicatorii. Vă asigur faptul că nu vom uh, supraîncărca sarcinile organizațiilor mai mici în momentul în care trebuie să ne furnizeze informații. Mm, un al treilea risc pe care aș dori să-l subliniez este riscul rigidității. După cum s-a mai spus, acest program se va derula pe parcursul a șapte ani, într-o perioadă de criză și de mari schimbări. Așadar, nu suntem siguri că fixarea unei rate de cofinanțare la 75% este o idee bună. Nici măcar nu este în rând cu practica curentă din cadrul programului Cultură și Media. Trebuie să menținem un oarecare grad de flexibilitate într-o perioadă în care știm că bugetul pentru cultură este deja afectat de, către, de criză. Același lucru este valabil și pentru amendamentele care vizează observatorul. Nu putem aștepta până în 2015 să vedem dacă există dorința pentru lărgirea mandatului observatorului. Și aici trebuie să menținem un oarecare grad de flexibilitate. Aș dori să mai menționez un lucru. Comisia poate că nu uh, este de aceeași părere în, în ceea ce privește analiza din punct de vedere juridică făcută de Parlament, în ceea ce privește programul anual de lucru. Conținutul este deja definit de către regulamentul financiar și aici este nevoie de un act de punere în aplicare și nu de un act delegat. Este vorba despre singurul act de punere în aplicare pe care îl prevede Comisia pentru programul Europa Creativă. În concluzie, aș dori să vă asigur de faptul că suntem uh, doritori să lucrăm, uh, să colaborăm cu Parlamentul European pentru a găsi soluții constructive acolo unde este nevoie de ele. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Să revenim un pic la ultimul punct chestiunea actelor delegate este o chestiune delicată și pe care o întâlnim în mai multe programe. Facem aici ce am făcut și la celelalte programe. Nu, suntem singurii viza- nu sunteți singurii vizați aici. Ne ocupăm astfel și de alte programe. Any other question? Mai există întrebări așadar? Doamnă președintă, Domnul Fisas, vă mulțumesc, doamna președinte, îmi cer scuze că am întârziat. după cum știți, în uh, Spania, în Catalunia, organizăm alegeri. Doream să o scuz și pe colega Mendes de Loale, care din motive personale nu poate să fie prezentă astăzi. Vreau să vă spun doar că în acest sfârșit de săptămână, vineri, domnul Ignacio Hamper, care a fost secretar al acestei comisii parlamentare, și acum este șeful Comisiei Parlamentare în Madrid, a organizat în Cuenca o reuniune la care au participat peste 100 de personalități din lumea culturii pentru a vorbi despre acest program. O întâlnire extrem de interesantă. Aș dori doar succint să vă prezint câteva, câteva dintre observațiile uh, vehiculate în cadrul acestei întâlniri se spunea că dacă programul CUL și programul media funcționa, funcționează bine, nu vedea motivul pentru care acestea ar trebui să fie unite, a accepta această inițiativă dacă ar fi păstrate ca subprograme clar diferențiate. De asemenea, ne-a plăcut ideea garanțiilor financiare, însă nu se înțelege foarte bine și aș dori și eu precizări suplimentare cum se vor aloca aceste garanții, cum va funcționa acest program. Nu reiese foarte clar. Și, bineînțeles, toată lumea credea că trebuie păstrate birourile actuale, atât la nivel regional, pe, așadar să nu fie centralizate și, uh, de asemenea, nu trebuie combinat programul CULT și programul MEDIA, pentru că avem deja oameni cu experiență considerabilă și ar fi păcat să-i pierdem. Ne-a părut bine dar mi s-a părut o bună idee Uh, în ceea ce privește creșterea bugetului și trebuie să fim atenți să nu pierdem niciun euro din această creștere bugetară. Mulțumesc, spune doamna președintă. Um, am mai observat un lucru înainte de la da comentul doamnei Costa. Nu pot să înțeleg de ce Comisia nu mai dorește să folosească acest logo al programului media. Știți că majoritatea filmelor europene care au uh, primit un premiu, au fost sprijinite de programul media și peste tot putem vedea acest minunat mic logo și acum, uh, dintr-o dată, cineva găsește alt logo. E absurd. Dacă e serioasă această intenție, n-am primit încă un uh, răspuns, doamna Silva, dar din, din cap alții au alte idei, nu înțeleg la ce anume se referă Știți foarte bine că nu trebuie să renunțăm dacă avem ceva bun. Avem un logo care deja e cunoscut în toată lumea cinematografică. Chiar trebuie să renunțăm la acesta? Aș uh, dori să primesc un răspuns succint în acest sens. Poate ne puteți da un răspuns? Vă rog. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește logo-ul, Comisia Europeană, așa cum știți, Comisia a decis că marea provocare este ca cetățenii să vadă ce face Uniunea Europeană și astfel încât multiplicarea de logo-uri prin intermediul programelor comunitare și activităților Comisiei a fost uh, un factor care bloca această imagine, încețoșa această imagine și s-a luat decizia de a ne întoarce la loguri foarte simple care să se referă la Uniunea Europeană și care să folosească steagul Uniunii. Începește programul media și la valoarea de brand a logurilor s-a decis că la sfârșitul acestui program, programului curent, va fi o derogare care să permită folosirea brandului. Pentru viitor, propunerea Comisiei este ca toate programele Uniunii Europene să limiteze comunicarea la un logo cu steagul Uniunii Europene și cu menționarea numelui programului. Sper că asta clarifică poziția Comisiei. Adio. Prin urmare, nu înțeleg absolut nimic. Is kein program das... Media nu e un program pe care domnul Dupont, doamna Schmidt sau domnul Pac să-l cunoască. E un program pentru lumea cinematografică, pentru realizatori, pentru toți cei care lucrează în acest domeniu. Și atunci când se difuzează un film, întotdeauna logo a fost prezent. Am putea să folosim și logo-ul cu stele, dar cred că ne-am îngreunat activitatea. N-ar trebui să renunțăm peste noapte la niște lucruri care și-au dovedit valoarea. Nu ajută la nimic. Dumneavoastră sunteți așadar mesagerul, puteți transmite mai departe mesajul nostru. Dacă renunțăm la media, atunci înseamnă că n-am înțeles de fapt cum stau lucrurile. Bine, acum Silvia are cuvântul. Fă rog, Silvia Costa. Naturalmente eu mm, ringrazio per eh, i commenti, anche le... Sigur, vreau să vă mulțumesc eh, tuturor pentru comentarii și pentru ideile prezentate foarte onest și Sigur, în efortul de căutare a preciziei este inevitabil uh, să avem astfel de schimburi. Unii dintre colegi au recunoscut că e vorba de un dosar foarte complex și că trebuie precizate anumite lucruri. Este o propunere care, față de altele, este diferit organizată în ce privește programul cu care eram noi obișnuiți de obicei. Deci e mai dificil pentru cei care au urmărit acest dosar și în celelalte grupuri. Repet, uh, alegerea pe care am făcut-o și repet de asemenea că suntem uh, absolut deschiși față de ideea de a integra anumite propuneri care ar îmbunătăți acest raport. Este normal într-un uh, context de dialectică democratică. Condiviză, quella di avere... Eh, Pe de altă parte, structura propunerii este destul de divizată. Trebuie să existe un echilibru între nevoia de a avea un program cadru, așa cum spunea domnul Tacula și domnul Cavada, ceea ce ne-ar permite să sintetizăm noutatea acestui sector care a trecut prin schimbări și inovații foarte importante, menținând în același timp autonomia programului, cea programelor, acestea sunt complet autonome, și am precizat uh, anumite lucruri față de textul Comisiei, începește obiectivele și beneficiarii programelor și de asemenea începește măsurile care trebuie luate. Și dacă e nevoie de mai multe detalii privind acțiunile, suntem gata să o facem, dar trebuie să păstrăm un anumit nivel de suplețe, pentru că este vorba de un regulament care guvernează un sector aflat în plină mutație. Așadar, ă, punct cu punct acum s-au exprimat anumite îndoieli privind uh, chestiuni specifice, concrete, în ce privește anumite expresii foarte comune care se găsesc în uh, documentele europene din domeniul culturii, dar și în contextul noilor concepte care au apărut. O să vă spun că a existat o propunere care constituia în engleză de a vorbi mai mult despre dezvoltare, nu de construire. Totuși nu e vorba doar de o piață aici, e vorba de domeniul cultural și de o uh, problemă de deschidere față de noi obiective și față de incluziune socială. Deci vă rog să luați în uh, considerare faptul că în spatele acestei expresii, care nu e foarte generală, se află aspecte sociale mai degrabă sau culturale care sunt plasate în centrul reflexiei în acest domeniu. Iar în ce privește parteneriatele creative, asta înseamnă că există diferite subiecte uh, de drept, uh, atât profit cât și non-profit, de exemplu, avem aici incluse și muzeele. Deci nu avem un, un singur tip de entitate. E mai degrabă vorba de situații pluridisciplinare cu mai mulți actori care sunt implicați în același proiect, ori domnul Cavada vorbea de o referință regională sau locală și înțeleg foarte bine structura fondurilor de coeziune și uh, uh zonelor de aplicare, dar ar fi o dovadă de miopie astfel să nu ne dăm seama că un mare număr de programe au pe de o parte o vocație locală și una globală. Să ne gândim la anumite programe, la anumite rețele pentru sectorul cultural. Uneori avem programe transregionale europene, așadar dacă trebuie să precizăm anumite lucruri, atunci haideți să le precizăm. De ce nu? Nu este vorba de a reduce area de aplicare a fondurilor structurale. În uh, regulamentul general și în uh, programul general privind cadrul financiar, e bine, între aspectele cele mai subliniate se găsește faptul că pentru viitoarea perioadă de programare 1,8 miliarde nu o să fie suficiente pentru a avea toate politicile culturale în Europa, trebui să cerem mai multă integrare cu fondurile structurale europene, cu alte uh, priorități, prioritățile digitale, agenda digitală, politica industrială de asemenea. Recent, uh, doamna comisar Vasiliu și domnul comisar Tajani au făcut o comunicare excelentă privind cinemaul, spunând că trebuia să, să că trebuie să reunească fondurile pentru Europa Creativă și cele pentru Uh, și cele din COSME, care, o parte dintre ele, care s-ar concentra pe această industrie creativă, pe industriile creative, care uneori se văd excluse. Deci aceasta e perspectiva pe care am încercat să evoluăm. Trebuie să existe o bază juridică, dar și o gestiune mai bine integrată. În ce privește uh, femeile, constat că aceasta suscită oarecare Uh, emoții, aș vrea să precizez câteva lucruri și dacă unele lucruri nu sunt suficient de clare, o să încerc să mă exprim cât mai clar cu putință. Vreau să vă spun că nu este vorba doar de a crea acțiuni suplimentare. Aveți dreptate, doamnă președinte. Nu e vorba de a crea un fel de apartheid al femeilor, ci trebuie să ținem seama de un lucru. Așa cum știți, printre obligații, obligațiile pe care le au toate problemele, există, programele europene există și egalitatea de gen, gender mainstreaming-ul. Acesta trebuie să fie respectat și abordat în diferitele programe. Așadar, vreau pur și simplu să vă citez să, o statistică. Știați că în Europa 40% dintre compozitorii de muzică sunt femei și că la radio, în orchestre, în festivaluri, în instituțiile culturale, muzica lor este programată abia în proporție de 0,5%? Deci nu vreau să insist prea mult pe aceste date, dar când se lansează proiecte, trebuie să fim atenți la această posibilitate de a avea acces la aceste resurse, pentru că femeile nu sunt prezente atât cât ar trebui. Trebuie să găsim o formulă care să asigure pe toată lumea, asta mi se pare absolut acceptabil, dar cred că achiul comunitar ne obligă să practicăm această integrare a egalității de gen în toate politicile. În ce privește universitățile, îi mulțumesc foarte mult uh, colegii Sanchez pentru comentariul său colegului Sanchez, mă scuzați, pentru că a subliniat uh, lucruri foarte interesante și care de altfel sunt conținute în raportul nostru, dar există mai multe opțiuni. Unii spun că trebuie întărită educația și formarea profesională și alții spun că putem să o facem aici și că ar trebui să găsim un punct de echilibru. Eu am încercat să mențin dimensiunea europeană a schimburilor de informații și de profesioniști, stagiile pentru profesioniști, etc., dar aș vrea să reamintesc de asemenea problema educației și formării profesionale, așa s-a întâmplat în programul dinainte, uh, pentru dedicate publicului, pentru că nu o să creăm noi un public nou dacă nu stimulăm publicul să înțeleagă imagine. De altfel, Wim Wenders ne-a spus-o când a fost aici, ne-a spus că în programele școlare trebuie introdusă, uh, introduse cursuri de analiză cinematografică. Eu n-am vorbit de programe școlare, dar, cum spunea doamna Sanchez-Smith, e important să, să se regăsească educația uh, culturală în învățământ. Și cred că trebuie să dăm atenție acestui aspect. Mulțumesc de asemenea persoanei care uh, s-a exprimat în legătură cu problema comprehensiunii. Începește intervenția domnului Tacula. după părerea mea, este un, interesa, un interes foarte mare ca textul să fie mai precis, să precizăm lucrurile de, dar cred de asemenea că trebuie înțeleasă această orientare de fond. Așadar, un echilibru între prea multe definiții, pentru că va fi un regulament care se va aplica peste tot, și apoi actele delegate, și o să răspund apoi uh, Comisiei, actele delegate unde încercăm să găsim un echilibru între programul cadru, mai multe precizări în legătură cu bugetul uh, și asupra celor două programe, sectoare transversale și apoi uh, posibilitatea de a permite Parlamentului să intervină și să-și corijeze tirul, ca să spun așa, apoi sigur și valorile interne în cadrul programului. Asta sigur că uh, joacă un rol în structura textului nostru, dar vom avea de asemenea posibilitatea de a preciza uh, calendarul și sunt gata să găsim împreună calendare pe acest subiect. Am ascultat diversele propuneri care s-au făcut și le putem accepta. Apoi, domnul Tacula a subliniat de asemenea faptul că trebuie să găsim un fel de echilibru între nevoia de suplețe și de integrare și o mai mare autonomie pentru sectorul audiovizual. Sper că am subliniat suficient acest lucru, iar în ce privește comentariile Comisiei privind uh, actele delegate. Doamnă Paca, ați avut o intervenție foarte bună, vă susțin în ce privește moda. Înțeleg foarte bine că uh, designul, uh, deci nu vorbesc de moda ca sector industrial general, avem designul, uh, avem uh, intervențiile artistice, există o serie întreagă de competențe Eh, care sunt vizate în sectorul modei. Bun, deci moda se regăsește în Carta Verde a Industriilor Culturale și Creative. Asta se găsește în propunerea Comisiei. Iar în ce privește cofinanțarea, programele actuale prevăd o anumită suplețe, un indicator destul de suplu. Există un plafon de 50% pentru contribuții până la 75% uh, în situații motivate. Deci eu nu fac decât să reproduc acest tip de posibilități. Uh, nu e o atitudine rigidă, e una chiar destul de suplă, dar asta oferă o indicație pentru a ne asigura că există o omogenitate de tratament uh, cu derogările prevăzute de regulament. În ce privește problema... Mă scuzați, m-am uh, rătăcit un pic. În ce privește formarea universitară. Universitățile sunt citate printre instituțiile culturale și de formare cu care se poate colabora pentru a crea proiecte de alfabetizare sau de formare uh, cinematografică în domeniul filmului dincolo de școlile de cinema și de anumite școli profesionale, universi universitățile au creat de mult rețele în, uh, în, uh, pentru cei care se ocupă de cinema. Și a, mi s-a părut intenționat să, interesant să-i menționez printre parteneri. Nu e vorba să se creeze cursuri universitare, ci doar să asociem universitățile. Începește cooperarea transregională și internațională, nu am întrebări, pentru că este un uh, domeniul de aplicare deja prevăzut și acest program funcționează pe baza cooperării transnaționale și transregionale, asta e deja foarte clar și așa stau lucrurile. Poate n-am înțeles uh, prea bine întrebarea. Domnule Cavada, mi-ați spus o întrebare și vreau să fiu sigură că am înțeles-o corect. M-ați, uh, ați spus așadar că e vorba de, reducere, de o reducere a participării la programele internaționale? participarea la programele media a uh, celor care sunt în afara Uniunii Europene, amendamentul 162. Uh, eu cred că, de fapt, e vorba de opusul. Uh, se prevede participarea acestei țări pe baza acordurilor bilaterale. Mai există și țările terțe cu sume suplimentare și apoi există țările din vecinătatea UE în contextul parteneriatelor și acordurilor care deja există și am specificat un lucru. Pentru a extinde, de fapt, nu numărul țărilor, dar pentru a permite o evoluție progresivă a accesului, pentru că ne-am dat seama, în realitate, că anumite țări, pentru a se adapta la această nouă reglementare europeană din 2010, ar putea, au nevoie, ar putea avea nevoie de mult timp. Suedia, ă, Elveția, mă scuzați, a spus că are nevoie de 5 ani pentru a se adapta la al doilea ă, regulament. La fel și Croația, am avut așadar câteva discuții cu cei care se ocupă de această chestiune și am considerat că ar fi util să garantăm continuitatea participării acestor țări la programul media, mass media și pentru a face acest lucru să îi ajutăm și pe cei care sunt în curs de a-și defini participarea. Deci ca să specificăm mai bine lucrurile, dacă e nevoie, să o facem, dar trebuie să evităm să facem lucrurile mai dificile, să facem participarea mai dificilă decât este. Iată care e sensul intervenției mele, dar poate, sigur, putem să precizăm lucrurile mai bine și să spunem că anumite principii trebuie întotdeauna să fie respectate, bineînțeles. A fost uh, oarecum obiectivul uh, propunerilor mele. Începește fondurile de garantare, ultimul lucru, v-aș spune că e un instrument, e vorba de un instrument financiar transversal pentru numeroase programe, programul 2014-2020, în acest stadiu am avem multe programe Erasmus, cercetare participativă și încă câteva altele și toate acestea uh, conțin un nou instrument de garantare. Este o muncă în desfășurare, niciun raportor nu știe încă cum vom ajunge la implementarea detaliată a acestui sistem de garanții. Comisia Amploa și eu însă mi-am încercat să precizăm lucrurile, să definim mai bine acest instrument pentru că, în contextul nostru, trebuie ca obiectivele să fie clare, așadar o garanție de 10 ani, de ce fel de tip de împrumut e vorba, uh, și apoi există și modalitățile cu, legate de intermediarii in, financiari care trebuie să-și definească experiența. Deci există o experiență în acest domeniu, dar trebuie precizate un pic lucrurile. Însă dacă îmi spuneți că e vorba de o poziție definitivă, e bine, nu e cazul, pentru că în cursul următoarelor luni vom uh, lucra pe această chestiune și vor fi de asemenea întrebări frecvente uh, care vor veni din partea Comisiei, vor veni precizări de la Consiliu, vom avea elemente suplimentare. Se poate omite, se vogliamo. Am încercat să fac textul cât mai precis, da, dacă se dorește introducerea unor alte elemente constrângătoare, de ce nu? Dar să știm că este un instrument pilot din anumite puncte de vedere și în ce privește experiența media 2009, am învățat uh, câteva lucruri în legătură cu punctele slabe și am adus corecțiile necesare. Așadar, am încercat să țin cont de toate acestea. Știu că mulți au cerut uh, precizări dacă e util, în ce fel și cum să precizăm această utilitate. Cred că multe, mulți actori implicați se interesează de aceste lucruri și Trebuie să înțelegem că nu vom rezolva toate problemele culturii, dar cred că acest instrument, această facilitate, ne va permite să susținem micile organizații, organizațiile în dezvoltare, în creștere și acestea vor putea fi mai prezente pe piață. Va exista o evaluare internă, o să vedem cum va funcționa acest instrument. Iar în ce privește calendarul, Asta, evident, va depinde de președinție și de comisie. Eu sunt foarte disponibilă. Vom discuta cu raportorii din umbră și vom vedea care va fi acest calendar și uh, m-aș bucura să, sta, să respectăm uh, calendarul dezbaterilor, calendar pe care l-am stabilit, dar dacă vom avea nevoie de mai mult timp pentru a defini o poziție comună, eu voi fi gata să facem acest lucru și sper cât mai repede. Mulțumim, Silvia. Există așadar o disponibilitate considerabilă în ceea ce privește consilierea. Propun să înaintăm amendamentele până la 23 octombrie, așa cum a fost propus, și vom vota în decembrie. Și raportul meu, uh, Yes Europe, a fost amânat de vină e faptul că elaborăm programe valabile pentru șapte ani și trebuie să procedăm cu atenție. Ar mai dori să vă spun încă ceva. Vă rog, haideți să nu încărcăm programele cu lucruri care nu au nimic de a face cu aceste programe. Și subiectul analfabetismului și analfabetismului media are de a face cu educația. Ar trebui să fie în programul Yes Europe și programul media nu e responsabil și programul um, educării ține de um, Yes Europe, de Erasmus. Vă rog, haideți să ne concentrăm. Avem un program mic, cu fonduri limitate. Uh, da, sunt subiecte care poate ne interesează pe toți, dar care nu se încadrează în aceste programe, ci poate, de exemplu, în programul Yes Europe. Trebuie să fim cât se poate de raționali, ne formulăm, da, ideile, însă vă rog să le puneți în aplicare în alte programe. Nu înseamnă că suntem împotriva femeilor sau că nu vrem să remediem problema analfabetismului uh, media, ci că pur și simplu în acest, nu se încadrează în aceste programe. Sunt, cred că, de acord cu comisia, lucru aici, trebuie să procedăm cu prudență. Da, am ascultat părerile raportoare și raportorilor din umbră. Vă rog în următoarele opt zile să munciți din răsputeri pentru a ajunge la o părere comună, pentru a ține cont de ideile tuturor. Cred că veți putea ajunge la un consens și rog uh, colaboratorii tuturor să, să rămână la dispoziția celor implicați și să lucreze la, la un compromis pentru a nu ne pierde în discuții nesfârșite la vot și în cea din urmă să nu ajungem la niciun program. Da, trebuie să ajungeți, după cum vă spuneam, un compromis. Bine, da, vă mulțumesc, mult succes! Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi și e vorba de programul Europa pentru cetățeni. Știți cu toții, dragi colege și colegi, că e vorba de un program destul de important. Am purtat deja o discuție și anume că acest program nu e un program la care ar trebui să avem ceva de spus, ci un program la care ar trebui să spunem da la propunerea uh, din partea Consiliului și asta la un program care visează cetățenii. Iată de ce am spus că vom verifica, am făcut această verificare atât comitetul nostru uh, Iuri, cât și serviciul juridic au spus că trebuie să intre la codecizie și iată, am anunțat comisia că vom lucra la acest proiect am numit un raportor în acest sens, acesta a prezentat un raport și anume în cadrul codeciziei. Iată de ce, acum am să-i dau cuvântul colegului Hannu Taculă pentru a ne prezenta principalele puncte ale raportului dumnealui. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, Doamne președinte. Am să încerc acum să fiu cât se poate de subțint. Pentru a putea discuta cât se poate de mult. Apoi, acest program, Europa pentru cetățeni, este unul din cele mai importante programe, cu toate că bugetul nu este uh, considerabil, au fost alocate 229 de milioane de euro. E un program însă important pentru cetățeni care pot să spun că a adus o plus valoare. Știm cu toții că încercăm uh, să consolidăm memoria istorică, participarea cetățenilor ar trebui întărită de asemenea. De exemplu, parteneriatele între orașe ar trebui de asemenea finanțate și a fost de asemenea o inițiativă care s-a bucurat de succes. Trebuie să ținem cont de asemenea de faptul că este singurul program unde putem, unde dorim să sprijinim aceste inițiative la nivel european. Acest program se asamănă cu programul în curs de desfășurare. Și în urmă cu cinci ani am fost raportor pentru acest program. După cum am amintit deja, doamna președinte, există câteva controverse referitor la cum anume va fi continuat programul acum va fi realizat în cadrul codeciziei și sper și cred că în comisie și în Consiliu va beneficia de acord. Aș dori să subliniez de asemenea că această propunere e una destul de bună, bineînțeles, exceptând temeiul juridic. Consiliul a venit aici cu propuneri bune. Noi dorim, bineînțeles, ca programul să intre la timp în vigoare. Am ținut cont și de textul propus de Consiliu și l-am trimis și raportorului din umbră în vară. Acest raport al Consiliului este disponibil în toate limbile, îl puteți consulta prin urmare. Amendamentele mele vizează puncte importante, temeiul juridic, includerea Parlamentului, așadar, și am uh, propus două temeiuri juridice. De asemenea, ar trebui consolidată memoria istorică și am primit și feedback în acest sens, că această parte a fost foarte importantă. Iată de ce sunt de părere că rolul memoriei istorice trebuie să fie consolidat. Temeiurile juridice pe care le-am propus au fost articolele 167 și 352. În ceea ce privește um, includerea actorilor la, la firul ierbii și proiectele, nu doar uh, proiectele pe termen scurt, ci cele care dau rezultate pe termen scurt, trebuie să ținem cont și de proiectele pe termen lung. Nu e vorba de a avea o abordare verticală de sus în jos, ci de una de jos în sus. Iată de ce, în acest sens, uh, baza este esențială dacă ne gândim la aceste proiecte și dacă vrem să le sprijinim. În ceea ce privește bugetul prevăzut de comisie pentru comunicare, acesta ar trebui să fie minim, uh, redus la minim. Primim doar 30 de milioane pe an pentru următoarea perioadă de programare. Ar trebui să le folosim acolo unde sunt uh, cel mai necesar. Cred că și fondurile pe care le folosește Comisia pentru propria comunicare ar putea fi folosite uh, în alte direcții pentru acest program, de exemplu, și rolul organizațiilor sportive ar trebui consolidat. Aș dori să subliniez acest lucru și dacă e să fie promovat acest proiect și fondurile distribuite, fondurile destul de reduse, atunci trebuie să ne asigurăm că sunt distribuite uniform din punct de vedere geografic. Și trebuie să avem în vedere așadar acest criteriu. Aș dori să vă mai spun că deocamdată Consiliul nu a analizat propunerea de buget din partea Comisiei. Probabil că acest lucru se va face la sfârșitul lunii noiembrie. Sperăm, bineînțeles, să fie alocat un bun cadru financiar pentru acest program. Avem nevoie de mai multe fonduri, deoarece sunt promovate inițiative bune și dacă avem doar 30 de milioane de euro disponibile anual, nu sunt uh, fonduri considerabile într-o Uniune cu 27 de state membre. Și dacă analizăm aceste fonduri propuse, putem constata că nici măcar nu se ține cont suficient de inflație ca în cadrul uh, fondurilor disponibile pentru actuala perioadă de programare. Este singurul program la nivel UE uh, care ține cont de memoria istorică și cred că tocmai acest aspect al memoriei istorice este un subiect care s-a aflat în centrul a uh, numeroase discuții. Este important să avem fonduri disponibile pentru ca, de exemplu, să putem vorbi despre subiecte importante, relevante pe scena politică la ora actuală și în urmă cu 5 ani Să vorbim, de exemplu, despre totalitarism, despre nazism sau stalinism, de chiar um, despre regimul comunist. Toate aceste subiecte apar la ora actuală și putem observa că au o dimensiune europeană și cu siguranță sunt subiecte care vor genera numeroase discuții. E vorba, de asemenea, de a ne întoarcem la rădăcinile Uniunii Europene și să ne asigurăm că nu se vor repeta evenimente din trecut precum Holocaustul și așa mai departe, că vom respecta demnitatea umană și că lucrurile vor rămâne așa și pe viitor. Aș dori să mai spun câteva cuvinte referitoare la contextul acestui program. Aș dori să vă arăt această broșură Acesta am primit-o prin e-mail și a fost uh, distribuită și în această sală. Este disponibilă în engleză, franceză și germană. Pot să vă spun că e o, e o broșură foarte bună. Aș dori să-i mulțumesc pe această cale comisiei pentru elaborarea acestui document. Știți cu toții că e importantă da, bineînțeles și pentru Parlament uh, e un document important. Uh, bine că e cineva atent ca să nu uh, mă pierd. Sunt întotdeauna atent, și în direcția Comisiei. Mulțumesc așadar Parlamentului pentru munca excelentă și pentru și aș dori să le mulțumesc celor care au redactat acest, această broșură. Mă aflu acum la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc, aș dori să le mulțumesc și eu colegilor care au lucrat în numele nostru și pentru noi. Doamna Costa a spus că a întâmplat dificultăți deoarece acest document a venit odată ce își încheiasă activitatea. Cu toate acestea, Uh, aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră în domeniul culturii și în domeniul cetățeniei. Uh, apreciem munca depusă de dumneavoastră, muncă excelentă și cred că meritați aplauzele noastre. Vielen Dank. Jetzt geht's. Mulțumesc foarte mult. Haideți să deschidem discuția. Sabine Fehaim, da, înainte de toate aș dori să-i mulțumesc domnului Hanutacula pentru raport. Mi se pare foarte important uh, să discutăm despre acest subiect în această comisie și la Parlament, deoarece este un program foarte important, cu toate că din punct de vedere financiar este din cele mai mici pe care le avem este foarte important pentru că se adresează direct cetățenilor Uniunii Europene și dintre toate programelor uh, este cel care abordează inițiativele care să nasc la fața locului, la, la firul ierbii și este foarte important ca acestea să fie sprijinite și finanțate. Și nu trebuie să subapreciem potențialul inițiativelor care apar la, la, la fața locului. Acest potențial uneori poate este mult, chiar mult mai mare decât ceea ce putem, uh, inițiativele pe care le putem aduce noi. Uh, Eh, aș dori să mulțumesc domnului Tacula pentru că a amintit încă o dată parteneriatele între orașe. Ehm, unitatea europeană s-a bazat într-adevăr pe parteneriatele între orașe. Aceste inițiative au apropiat oamenii și din istoria dezvoltării Europei reiese întotdeauna ce rol important a jucat comunicarea între oameni și uh, este, deosebi, astăzi, ca până acum, uh, foarte important și este important să subliniem acest aspect. Una din îngrijorările mele pe care cu siguranță le putem îmbunătăți în text uh, se referă la situația competitivității și care poate apărea între micii participanți că de multe ori se pierde din vedere activitatea pe care o pot depune organizațiile non-guvernamentale. Multe proiecte de mici dimensiuni nu sunt luate în considerare în Uh, proiectul comisiei și există riscul ca mari organizații care dispun de resursele umane necesare și care pot veni cu uh, mari proiecte și astfel să um, aibă un avantaj în fața acelor organizații de mici dimensiuni de la um, uh, fața locului. Este important așadar în cadrul acestui program să um, ținem cont de acele mici organizații de la fața locului pe care le putem sprijini Um, și educația la nivel european și acolo important, îndeosebi în ceea ce privește consolidarea memoriei istorice. Trebuie să ne gândim cum putem uh, trăi împreună în viitor, cum putem uh, concepe lucrurile pentru a facilita um, buna înțelegere și um, traiul în comun. Mi se pare important că s-a păstrat, uh, s-a alocat o parte importantă și activității publice și că domnul Hanutacul a spus lucrurilor pe nume. Cred că, deosebit atunci când un program e atât de mic precum acesta, și activitatea... Atunci cred că um, activitatea marilor instituții nu ar trebui finanțată, ci fondurile respective ar trebui alocate micilor organizații Uh, bugetul de comunicare al Comisiei ar trebui analizat. Cu siguranță vom găsi acolo suficiente fonduri cu care să putem uh, finanța activitatea micilor organizații. S-a făcut aici un pas important. Am întrebat întotdeauna de ce nu s-a făcut până acum acest lucru, se încerca uh, să se ascundă. Uh, și atunci când am văzut acest proiect de, rafet, de raport, mi-am zis, da, uh, într-adevăr, se încerca ascunderea și anume punctul că acest program era menit să servească opinia publică. Trebuie să fim atenți așadar că puținele fonduri care există sunt într-adevăr bine țintite Cred că trebuie să ținem cont și de influența inflației pentru a putea crește fondurile disponibile, pentru că, în legătură cu dezbaterea referitoare la criza financiară, la viitorul Europei, este un subiect care a reieșit foarte clar și este esențial să ținem cont de cetățeni, de oameni de la fața locului și să nu informăm tot timpul de sus în jos, ci să ținem cont de ce se întâmplă la, la baza, la rădăcina Europei. Mulțumesc! Mulțumim. Ar trebui doar să-l găsim pe Moș Crăciun care să ne pună fondurile la dispoziție. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Eu, în calitate de raportor din umbră, aș dori să îl felicit și să-i mulțumesc domnului Tacula pentru activitatea depusă, pentru disponibilitatea de care a dat dovadă de a discuta cu toate grupurile politice. La Strasburg am organizat o întâlnire Uh, cu raportorii din umbră. Cred că a fost extrem de utilă pentru a face un schimb de idei și observ cu plăcere că multe din propunerile pe care le-am făcut acolo, raportorul le-a inclus în um, raportul său, după cum știm, memoria istorică, um, cetățenia, angajamentul democratic și participarea cetățenilor sunt puncte importante și văd că raportorul a urmat această linie și structura propusă de Consiliu, cu toate că a modificat ușor uh, conținutul și numele capitolelor. De asemenea, a adus cele 95 de amendamente de care ne spunea domnul Tacula. Amintesc de asemenea că Uh, temeiul juridic este cel care ar trebui să fie, s-a trecut la uh, procedura de codecizie și este foarte important că s-a consolidat această parte care vizează memoria istorică. Este importantă nu doar pentru a cunoaște istoria, uh, trebuie să cunoaștem istoria pentru a nu repeta aceleași greșeli și trebuie să fie de asemenea un învățământ pentru viitor. Observ de asemenea că domnul Tacula a inclus o serie din uh, propunerile făcute în cadrul acelei întâlniri a raportorilor din umbră, așa numai la punctul 6, importanța organizațiilor sportive și um, amendamentul uh, numărul 18. Sunt de acord de asemenea cu colega noastră Savin că nu trebuie uh, folosi aceste fonduri nu trebuie să folosite pentru a promova activitatea de comunicare a comisiei, ci pentru uh, Um, acțiuni care vin să sprijine acea Europa a cetățenilor. De asemenea, aș dori să menționez că mi se pare foarte important um, uh, punctul ce vizează înfrățirea orașelor și includerea sporită a autorităților locale și regionale în elaborarea programelor. Poate putem include această idee în uh, câteva dintre amendamente. Dar aș dori să îl felicit încă o dată pe domnul Tacula, pentru că cred că a depus o muncă importantă, uh, în deosebit ceea ce privește consensul în cadrul grupurilor politice. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Scorie. Domnul Scorie. Mulțumesc, doamnă președintă. E păcat. Un program care se numește Europa pentru cetățeni, deci un program pe care, îl pune la, pe care Europa îl pune la dispoziția cetățenilor, să fie atât de limitat din punct de vedere financiar. E păcat. Se pare că Europa nu prea, Europei nu prea îi pasă de cetățenii săi. Dar cum putem explica acest lucru cetățenilor noștri? Aș dori să îi mulțumesc colegului Tacula pentru munca depusă. Aș dori să-i mulțumesc pentru faptul că a examinat acest uh, program, precum și toate dificultățile pe care le uh, implică din punct de vedere juridic. Acest program ar trebui să se afle la dispoziția tuturor asociațiilor, tuturor ONG-urilor care pot să îi ajute pe cetățenii Europei să înțeleagă mai bine care este sensul acestei construcții europene, care este sensul identității europene. Care poate ajuta pe cetățeni să participe la construcția europeană. Din acest punct de vedere, mi se pare foarte important și cred că este nevoie de o simplificare administrativă în ceea ce privește uh, participarea asociațiilor. Acestea trebuie să poată participa la program și să poată primi fondurile necesare. Iată câteva aspecte care trebuie subliniate. Adesea, structurile mici sunt cele care doresc să participe la acest program. Este important ca ele să aibă așadar posibilitatea să ia parte fără prea multă birocrație și prea, fără prea multe documente dificile pe care trebuie să le prezinte. Am organizat uh, la PPO o audiție cu privire la totalitarism Aici au participat, au participat foarte mulți membri, mai ales din partea țărilor din Europa de Est. Este important să subliniem, să aducem aminte de faptul că pe lângă Holocaust, tot ceea ce s-a petrecut în Europa de Est trebuie pus în evidență, deoarece foarte mulți intelectuali și alți membri de la această audiere au subliniat acest lucru. Chestiunea totalitarismului trebuie văzută în uh, adevăratele proporții ale sale, nu doar în contextul Holocaustului. Îți mulțumesc, Marco. Doamna Trupel. <coughs> Mulțumesc, Doris. Aș dori să subliniez câteva puncte pe care le-au abordat deja antevorbitorii și care mi se par centrale pentru acest punct, pentru acest proiect, și anume că uh, li se propune cetățenilor europeni să creeze ceva ei înșiși și anume să-și pună în aplicare ideile. Iată, în acest sens, bugetul este menit să sprijine aceste inițiative, dar este esențial ca acest proiect să le permită cetățenilor să creeze Europa de jos în sus. Și iată, mi se pare foarte important, având în vedere contextul actual, acum când vorbim de criză, de criză economică interguvernamentală, acest program mi se pare absolut decisiv. Ar trebui să existe mai multe inițiative de acest tip care să le permită cetățenilor să se implice la fața locului ideea generală e bună și iată de ce este foarte important ca noi aici să ne punem de acord și să nu, put- să nu pierdem această ocazie. Ar fi fost absurd dacă eurodeputații aleși în acest sens să nu aibă nimic de spus. Sprijin așadar această idee, având în vedere dimensiunea limitată a bugetului trebuie direcționată foarte bine și să ne asigurăm că ajunge la oamenii de la fața locului care să își poată pune în aplicare astfel inițiativele. Aș dori încă o dată să subliniez ideea educa- educației europene, deosebi în ceea ce privește memoria istorică, că nu e vorba doar de totalitarismul național-socialismului, ci și de stalinism și fascism, deoarece o moștenire comună a Europei uh, și să abordăm fiecare din aceste forme ale totalitarismului pentru a putea construi un mai bun viitor democratic. Cred că rămâne în continuare una din temele pe care trebuie să le facem și uh, tocmai uh, problema societății multiculturale, libertatea religioasă, libertatea pentru a alege religie, dar și libertatea față de religie, uh, și în acest sens programul ar trebui să fie de ajutor pentru a sprijini aceste inițiative și pentru a permite um, așadar un, un trai pașnic în Europa. Urmează niște etape dificile în, dis- în um, discutarea bugetului și este important așadar să facem tot ce putem Știm că situația care ne confruntăm la ora actuală e una extrem de dificilă. Doamna Benera, tu? Merci. Mulțumesc, doamnă președinte, ca și colegii mei. Și eu sunt de părere că însuși spiritul acestui raport cere să existe o procedură de codecizie. Aleșii deputați, aleșii al, uh, cetățenilor trebuie să participe la acest proces. Cred că uh, Um, discuția aceasta survine într-un moment foarte important. Există o dezbatere și miza acestei chestiuni europene este foarte mare. Cum să facem în așa fel încât chestiunile pe care le dezbatem în Parlament, chestiuni foarte importante pentru Parlamentul European, să fie luate în considerare mai bine de către cetățeni. Cetățenii consideră că dezbaterile din Parlamentul European sunt foarte îndepărtate de ei. Iată de ce trebuie să ne implicăm în aceste chestiuni concrete care vizează Europa. În ceea ce privește bugetul, sunt de acord cu legii mei, nu este semnificativ, de aceea trebuie să ne asigurăm că el ajunge la actorii care pot obține țelurile pe care le-am propus. Aș dori să cer comisiei să ne spună care sunt pachetele financiare prevăzute pentru structurile, pentru diversele structuri. Nu există suficientă transparență în acest, în acest sens. Apoi un punct foarte important pentru mine. Amendamentul numărul 8. În ceea ce privește memoria istorică. O chestiune foarte complexă, de altfel se spune că elementele importante care vizează istoria Uniunii Europene vizează doar stalinismul și problema șoa. Pentru mine acest lucru înseamnă că uităm de colonialism. Nu putem să vorbim despre istorie și să eliminăm, să ignorăm această chestiune. Când vorbim despre istoria Europei, bineînțeles, este un capitol foarte important în istoria Europei, colonialismul. Eu sunt uh, de origine franco-algeriană. Știu care este problema colonialismului. Și islamul creează foarte multe dezbateri. Care erau persoanele care aveau un statut uh, inferior în cadrul colonialismului? Ai bine, în Algeria era vorba despre musulmani, despre indigeni. Însă, înainte ca Franța să colonizeze Algeria, al, această țară era populată în mare parte de musulmani și de evrei. Iată așadar că aici o problemă spinoasă este islamul. Dincolo de acest exemplu al istoriei franco-algeriene, trebuie să um, insistăm și să luăm în considerare um, faptul că există și istoria colonialismului în cadrul istoriei Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Repo. Niin, arvoisa puheenjohtaja ja arvon kollegat, minäkin haluan kiittää. Vă mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Aș dori să-i mulțumesc domnului Han Nutacula pentru activitatea excelentă. E într-adevăr regretabil faptul că temeiul juridic a devenit o problemă de principiu între instituțiile europene, aș dori să fac câteva observații succinte. Bugetul e foarte limitat, iată de ce este extrem de important să ne asigurăm că uh, se ține cont de un echilibru geografic în distribuirea fondurilor. Acest lucru a generat probleme în trecut. Trebuie oferite oportunități egale țărilor membre în ceea ce privește costurile programelor. Iată de ce trebuie să ținem cont de costurile reale care pot uh, varia de la țară la țară. Eu vin din nordul Europei, de exemplu, și cred că avem nevoie de un mecanism care să ne permită găsirea unui echilibru. Așadar, acest echilibru geografic este foarte important. Avem nevoie, într-adevăr, de un mecanism din uh, partea Comisiei. Ar trebui să vegem ca toți cetățenii, toate ONG-urile să poată participa în mod egal. Nu ar trebui să sprijinim structuri, ci programe. Programe care au fost generate la bază. Domnul Tacula merge pe drumul cel bun în această problemă. Este foarte important ca programele societății civile acolo uh, să, po- să poată fi disponibile informații în limba maternă. Acum nu există nici măcar o persoană de contact în fiecare stat membru și avem nevoie de resurse și în acest sens. Acest lucru înseamnă că resursele vor trebui mai bine distribuite. Aș dori în încheiere să mulțumesc raportorului și să afirm că nu trebuie să întârziem intrarea în vigoare a acestui program. Și trebuie să păstrăm așadar temeiul juridic propus de noi. Mulțumim, stimate colegi. Complementar wyrazić o... Mulțumesc foarte mult, domnule, domnule președinte. Aș vrea să îl felicit pe domnul Tacula pentru propunerea sa. Numirea denumirea primelor două componente e foarte solidă și sună mai bine decât propunerea originală. În al doilea rând, cu siguranță ați uh, uh, izolat bine subiectul uh, memoriei istorice și ăsta e un lucru foarte bun. Vin de la ședința delegației cu Rusia. Naszych historii, historii Rosji, historii państw Unii Europejskiej. To też uważam za sensowne. Mi se pare așadar o propunere importantă. Al treilea punct, abordat deja de doamna Trüber, este important, având în vedere acest buget limitat, să sprijinim proiectele de mici dimensiuni. Și cea de-a patra mea observație care a fost deja prezentată de domnul Rap din Finlanda, acest uh, echilibru geografic în distribuirea fondurilor uh, mi se pare foarte important. Acestea sunt așadar uh, observațiile mele pozitive și um, în ceea ce privește acele puncte care Uh, mi-au dat de gândit. Sunt așa a, a, acele procente, um, acel 20 60% pentru memoria istorică. Cred că aici ar trebui să mai discutăm, poate putem veni cu câteva modificări pentru ca partea referitoare la memoria istorică să fie ceva mai bine pusă în valoare, dar putem discuta. Vă mulțumesc, mulțumesc, am și eu o întrebare, spune doamna președinte, sunt foarte interesată uh, de structurile existente în ceea ce privește în domeniul cetățeniei, precum uh, cele case ale Europei, o organizație de amploare care uh, reunește cetățenii, cred că joacă un rol important și nu poate fi înlocuită. Dacă nu prevăd uh, în acest sens un sprijin stabil, atunci ne lipsește intermediarul nu știu, Hanu, există dificultăți în, în program? pentru a sprijini în continuare aceste organizații intermediare. Dacă pot primi în continuare, dacă pot beneficia de sprijin financiar pentru activitatea lor, fără să fie nevoite să depună în fiecare an niște cereri voluminoase. Al doilea punct, am crezut întotdeauna că în urmă cu 12 ani convinsesem comisia sau în urmă cu 14 ani că formularele de cerere pentru finanțarea parteneriatelor între orașe um, vor deveni mai puțin uzuale, deoarece oricum nu era vorba de sume considerabile alocate uh, în cadrul acestora, dar ar trebui să mă conving de contrariul. Nu s-a modificat doar din punct de vedere al ceva, că mi s-a spus da, am făcut ceva, dar um, oamenii la fața locului se confruntă cu un morman de hârtii pe care trebuie să-l completeze. Aș dori să te rog, Hanu, dacă poți să faci eforturi în acest sens, uh, să convingi comisia de părerea noastră, dar oricum uh, reprezentantul comisiei a ascultat uh, el însuși care e părerea noastră. Există un reprezentant al comisiei? Da, vă rog. Doamna Vernet, aveți cuvântul. Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportorului și membrilor comisiei pentru comentariile noastre. Uh, salutăm faptul că susțineți în mare parte ideea unui viitor program Europa pentru cetățeni 2014-2020 și uh, că uh, avizul raportorului este în general pozitiv în ce privește substanța propunerii. Cum a fost subliniat de către raportor, Consiliul deja a introdus amendamente la propunere și aceste schimbări uh, au reprezentat o îmbunătățire față de propunerea inițială, fără să schimbe filozofia și structura programului. Și câteva chestiuni din acest uh, proiect de aviz al raportorului au fost abordate în discuțiile cu Consiliul și în special aș vrea să subliniez câteva dintre problemele pe care uh, le-ați ridicat astăzi, care sunt deja incluse în această propunere revizuită. Una este area de aplicare a cetățeniei și a programului memoriei istorice. Acest program a fost extins pentru a reflecta asupra cauzelor regimelor, regimurilor totalitare din Europa, din istoria noastră recentă, dar să acopere și activități care să cuprindă și alte momente definitorii ale istoriei europene. Deci mergem și în alte probleme, nu doar în nazismul și stalinismul, așa cum a fost înainte. Așadar, vom continua să încurajăm acțiuni noi, toleranța, înțelegerea reciprocă, reconcilierea, ca mijloace de a depăși trecutul și de a construi viitorul. Cred că aceasta a fost o problemă legată de câțiva, ridicată de câțiva membri ai acestei comisii. Ce se discută deja și se ia în considerare la Consiliu uh, este ideea că trebuie să fim foarte atenți și să păstrăm un echilibru între proiectele mici și proiectele mari și cred că există o modalitate prin care putem să facem asta și anume trebuie să alegem proiecte care au un anumit impact indiferent de dimensiunile lor. Se discută foarte mult uh, în Consiliu uh, despre principiul diversității geografice și o să vedeți că am introdus patru indicatori noi pentru a putea controla mai bine diversitatea geografică a diferitelor proiecte. În ce privește procedura administrativă și costurile de management, voi uh, avea plăcerea să mă refer la faptul că uh, e, depinde de serviciile noastre să se ocupe de acest lucru și nu de noi programul Europe for Citizens poate avea diferite structuri de management și cred că agenția deja a făcut foarte multe în direcția simplificării procedurii administrative, astfel încât să folosim acum uh, aplicațiile electronice care sunt mai scurte și mai ușor de folosit comparativ cu trecutul. Folosim uh, uh, sume forfetare, uh, ne pregătim pentru rapoarte anuale electronice, ca să ne asigurăm că aceste mici proiecte nu au niște costuri administrative uriașe, niște proceduri administrative complicate pe care trebuie să le îndeplinească. În ce privește comunicarea, acțiuni legate de comunicarea corporatistă, trebuie să spunem că dacă instituțiile vor să-și îndeplinească prioritățile de politică corporatistă, au nevoie de resurse potrivite și în momente de crizei economică ca acesta, bugetul de comunicare nu poate fi crescut. De aceea încercăm să găsim soluții alternative și am propus să introducem în toată baza, în toate bazele juridice, prevederea ca o parte a fiecărei cheltuieli de program individual să poată fi dedicată comunicării corporatiste. Dar sumele vor fi decise pe o bază anuală prin procedurile relevante stabilite de baza juridică. Deci, prin comitologie, acest lucru se va întoarce la statele membre și credem că o punere în comun a resurselor va genera sinergii și va asigura economii de scară, economii uh, dorite. Asta începește comunicarea corporatistă și trebuie să nu amestecăm cu faptul că există un procent în propunere pentru valorizare. Asta uh, uh aici ne gândim de fapt să avem un fel de evaluare de tip peer review al proiectelor, a proiectelor. Toți oamenii care uh, fac proiecte, implementează proiecte, să ne asigurăm că ei comunică, vorbesc unii cu ceilalți și să extragem bune inițiative, bunele practici și să le diseminăm. Deci este comunicarea pe baza celor mai bune proiecte. Și în ce privește problema cheie care rămâne în suspensie și anume baza juridică, am păstrat-o pentru sfârșit. Deocamdată poziția Comisiei rămâne neschimbată, pentru că, așa cum știți, analiza noastră juridică diferă de cea a Parlamentului și noi considerăm în continuare că propunerea nu se poate baza decât pe articolul 352 și o dublă bază juridică oricum uh, care nu, nu se pot combina două articole din motive juridice, pentru că procedurile de adoptare nu sunt compatibile. By the fact that you... Oricum, suntem încurajați de faptul că acum lucrăm pe conținutul propunerii și cred că începește conținutul, uh, pozițiile noastre nu sunt foarte diferite și cred că putem ajunge la un acord de substanță. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Nu înțelegeți germană, nu? Da, nu am uh, auzit să fi dat un răspuns la subiectul uh, Le Maison de l'Europe, de exemplu. Vă rog, aveți cuvântul. Excusez-moi. Uh, je reprends la Mă scuzați, iau din nou cuvântul. În noul program se prevede în continuare o subvenționare a uh, programelor operaționale multianuale, deci Mă întorc la franceză. Deci se va face printr-o cerere de propuneri, deci se, face, se va face prin aceeași procedură ca și acum, dar structura care există acum va fi replicată în noul program și va permite în continuare finanțarea acestui tip de structuri. Intervenție fără microfon, domnul Hanu Tacul acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Încă o dată mulțumesc pentru bunele contribuții ale colegilor. Mi s-a mulțumit de atâtea ori că sunt uh, copleșit, dar încă o dată um, aș dori să le mulțumesc celor care au realizat bună Uh, care au contribuit la elaborarea acestui bun raport. Am să transmit mulțumirile și lor. În ceea ce privește bugetul, la ora actuală e destul de greu să mă pronunț pentru că nu cunoaștem suma finală și vorbim doar de procente și în cazul acestui raport. Pot să vă spun doar că propunerile pe care le-am înaintat eu um, sunt 60% pentru parteneriatele între orașe 25% memoria istorică, așadar ceva mai mult decât uh, ce s-a propus inițial, administrație 10% și aceste activități orizontale tot 10%. În ceea ce privește bugetul, sunt uh, de aceeași părere cu Marco, care spunea că, într-adevăr, e un program pentru cetățeni și e penibil că bugetul e atât de mic. Dar acest lucru ne arată câte ceva referitor la valoarea Europei. În uh, ultimul timp s-au alocat, de exemplu, 400 de milioane culturii de tutun. S-a vorbit foarte mult, se vorbește foarte mult despre cât de periculos, cât de dăunător este fumatul și am impresia că nu totdeauna există un echilibru și e o problemă, într-adevăr, o problemă de legitimitate. Cetățenii consideră că Uniunea nu face suficient pentru ei și iată de ce acest program e atât de important, pentru că are loc tocmai la bază. E un program pentru cetățeni. Mulțumim comisiei, sunt, uh, suntem în mare parte de aceeași părere, însă temeiul juridic e bineînțeles un punct unde sperăm că veți putea să priviți mai degrabă în direcția noastră. Rămâne de văzut însă la ce rezultate vom ajunge în, acest, în această privință. Deocamdată trebuie să menționez faptul că eu consider că până pe 24 octombrie ar trebui înaintate amendamentele și că vom discuta despre acest lucru încă o dată, bineînțeles, în cadrul ședinței coordonatorilor astăzi. Vom face însă lucrul așa cum uh, l-am planificat, conform procedurii codeciziei și sperăm că în Europa cetățenilor și cetățenii pot să fie prezenți și că Comisia și Consiliul um, vor colabora cu noi pentru a găsi un bun temei juridic și pentru a elabora un bun uh, program. Mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile dumneavoastră și cred că totul a fost uh, notat. Doamna președinte, aș dori să mai menționez un lucru. Ar trebui aici nu doar să ne plângem. Avem un program pentru cetățenie, dar și toate celelalte programe sunt destinate cetățenilor. Yes for Europe, da, pentru Europa e un program pentru cetățeni, uh, programul cultură, da, e un program care vizează cetățenii. Nu facem pentru un obiectiv undeva în sferele înalte ale nirvanei, ci pentru oameni. Dacă Europa și proiectul european se prăbușește, atunci și soarta tuturor acestor oameni uh, e pusă în pericol. Iată, nu cred că trebuie să ne diminuăm așadar uh, importanța. Nu avem suficiente fonduri și, iată, tocmai din acest motiv ar trebui să folosim mai bine fondurile pe care le avem. Da, s-a repetat uh, în numărate rânduri problema culturii tutunului. Cultura tutunului este sprijinită. Uh, dar nu e vorba doar de fumat. De exemplu, în bagnote uh, găsim în compoziția acestora tutun. Această uh, cultură, industria tutunului, sunt oameni care lucrează în cadrul acestei industrie și nu au altă posibilitate de a obține un venit. Dar nu e vorba doar de tutunul pe care tu nu ar trebui să-l fumezi. Trebuia să menționez acest lucru pentru că e un argument pe care mult uh, prea des e folosim prea ușor. Uh, Bine, ai menționat deja că până pe 24 octombrie trebuie înaintate amendamentele și pe 26-27 noiembrie putem supune la vot acest raport. La sfârșitul, am ajuns la sfârșitul ordinii de zi. Vă rog, uh, dragi colegi care nu sunteți uh, în cadrul coordonatorilor, să părăsiți sala. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră. Acum trebuie însă să ne continuăm activitatea.